We start the meeting with... Începem reuniunea cu aducarea ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi ar putea fi adoptat cu următoarea modificare. Subiectul numărul 8, recomandarea către Comisia Europeană în legătură cu negocierile privind TTIP, va fi devansat, va fi tratat înainte de subiectul 4, care este propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii. Subiectul 2 de pe ordinea de zi to the interpret Interpretation works now. Există probleme de interpretare? Nu, da. nu se pare că nu. German too. Is there a technical problem with the... Există vreo problemă tehnică? Da, este o problemă cu cabina germană. Se uh, închide mereu microfonul. Do we know if the, the German... Now it works. Now it works. Se pare că acum lucrurile funcționează. Mulțumesc. În cazul acesta trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Este vorba despre regimul lingvistic. Toate limbile, cu excepția finlandezei, croatei și maltezei, uh, sunt disponibile. În al doilea rând, doresc să vă informez că secretariatul va uh, avea unele lucrări de renovare în birou până pe 12 aprilie. Asta înseamnă că în aceste următoare 10 zile uh, Colegii noștri vor trebui să-și verifice e mail de acasă sau din alte birouri unde vor fi plasați temporar. Then we go to item Trecem în cazul acesta la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba despre societățile comerciale cu răspundere limitată și cu asociat unic și dau cuvântul doamnei Iuta Steinrück. Mulțumesc, doamna președintă. Propun comisiei să respingă directiva pentru că, din punctul meu de vedere, este o reformare a proiectului privind societățile comerciale europene care a fost uh, criticat de Parlament și a fost retras de către Comisie, dar problemele vechi uh, uh, nu au fost anulate se pare că în continuare există firme fantome cu sediul într-o cutie poștală. Sigur, în principiu, ideea este bună ca să poată fi înființate cu mai mare ușurință societăți comerciale cu răspundere limitată, cu asociat unic sau familiale Eh, dar eh, nu există definiții foarte clare vis-a-vis -vis de IMM-uri și nici propunerea Comisiei eh, nu aduce lămuriri din acest punct de vedere. Cele trei elemente criticabile sunt mai ales separarea dintre sediul administrativ și sediul de reședință. De asemenea, există probleme legate de prevederile uh, Um, referitoare la uh, capital care transformă de fapt totul într-un cal uh, troian care nu sprijină neapărat o dezvoltare economică um, durabilă. Este mai uh, degrabă un cadou făcut pentru acele firme fantome cu sediul într-o cutie poștală, cum spuneam, care nu operează în acest fel decât pentru a practica evaziunea fiscală. Partenerii cu care am vorbit sunt uh, reprezentanții ai societăților, ai uh, uniunilor uh, lucrătorilor, sindicate, um, uniuni ale angajatorilor. Am să vă menționez câteva considerente pentru mine. Deci această disociere între sedii um, se pare că valabile sunt uh, legile acelui stat unde această societate comercială cu asociat unic uh, este înregistrată. Dar uh, anumite țări din acest punct de vedere nu au prevederi legale care să îi protejeze neapărat pe lucrători, iar sediile acestea duble Uh, administrativ pe de o parte și uh, în locul de înregistrare pe de altă parte, din nou uh, creează probleme inclusiv pentru sistemele sociale, de asigurări sociale și pentru um, toți cei care trebuie să um, caseze impozitele. Există o lipsă a bazei financiare care este obligatorie pentru SRL-uri este uh, important acest aspect, inclusiv în ce privește uh, garanția uh, locului de muncă. Iar modul de înregistrare a acestor societăți comerciale cu răspundere limitată uh, creează uh, portițe de uh, scăpare și de uh, operare prin evaziune fiscală, iar uh, de fapt uh, această denumire SUP ar trebui să fie valabilă pretutindeni. Sunt foarte multe uh, argumente din punctul meu de vedere pentru a respinge această propunere. Mulțumesc foarte mult. Președinte. Mulțumesc. Domnul Bechi din partea PPE uh, este raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu aș spune la început, principial, că am fi putut să uh, gândim o inițiativă în acest sens, pentru că înființarea de întreprinderi este o șansă pentru dezvoltarea economică um, în Europa pe viitor. Pe de altă parte, însă, întreaga uh, tematică privind aceste societăți cu asociat unic um, nu sunt în clipa de față suficient de bine reglementate. Nu am atât de multe rezerve de natură ideologică um, ca cele pe care le-a menționat colega mea, dar eu cred că aceste propuneri, de fapt, ar trebui să um, aștepte un punct de vedere al uh, colegilor uh, din Comisia Jurii și a experților juridici care să verifice temeiul legal astfel încât uh, să putem până la urmă să încurajăm uh, aceste societăți cu un capital uh, inițial minim. Deci ar trebui să așteptăm punctul de vedere al uh, colegilor din alte comisii specializate pentru a ne putea pronunța. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Krasnodevski, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Aș spune că împărtășesc câteva din observațiile făcute de către raportor. Sigur că în clipa de față lipsesc anumite garanții în ce privește capitalul minim investit și problemele cu societățile cu sediul într-o cutie poștală de societăților fantomă. Da. Foarte adesea am discutat în comisia noastră uh, aceste aspecte și faptul că Europa, din punct de vedere al modului în care funcționează economia, are diferențe substanțiale de la un stat membru la altul și uh, profitul se realizează foarte diferit. Există un dumping social, este o realitate în multe din statele noastre membre. Trebuie să avem în vedere aceste aspecte. Pe de altă parte, sigur că ne dorim o mai bună reglementare, dar să ținem seama și de faptul că această propune ar putea să să deschidă o șansă pentru IMM-urile din Europa Centrală și Răsăriteană. Mulțumesc. Grupul ALDE este reprezentat de Antonas Guga. Sau altcineva din partea grupului ALDE dorește să intervină? Mulțumesc. Dacă nu, atunci trecem la grupul GUE NGL. Uh, doamna Cari. Mulțumesc, mulțumesc raportoare și Mie mi se pare că este un uh, proiect de raport excelent. Eu uh, împărtășesc temerile pe care le-ați exprimat și sentimentul de frustrare. Această propunere a Comisiei va permite uh, Um, să se practice evaziunea um, fiscală mai uh, ușor decât până acum. Ca atare, eu susțin uh, propunerea raportoarei de a retrage această, acest document. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Ranche, aveți cuvântul. Da, Uh, doresc să-mi cer uh, scuze. Monica Vana nu poate să participe, este raportare din umbră, dar și noi, uh, membrii ai grupului Verzilor, respingem această propunere a Comisiei pentru că mie mi se pare că nu își respectă promisiunea de a crea o șansă IMM-urilor mai degrabă este uh, o portiță spre evaziune. Uh, va face viața mai ușoară firmelor fantome care se vor sustrage oricărui uh, control din partea organelor fiscale. De asemenea, este posibil să nu se respecte deloc prevederile privind statutul lucrătorilor în Uniunea Europeană, deci această propunere necesită îmbunătățiri substanțiale. Sigur că în principiu suntem favorabili idei de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, dar uh, aici în ce privește uh, limitele uh, de minime și maxime pentru dimensiunile unei întreprinderi, în clipa de față nu clarifică lucrurile. Iar atunci când ne-am luptat pentru directiva privind detașarea lucrătorilor, ne-am uh, dorit ca lucrătorii să beneficieze de drepturi egale, chiar dacă vin din alt uh, stat membru. Prin această propunere a Comisiei însă este posibil ca pașii importanți pe care noi i-am făcut ca membri ai Parlamentului în colaborare cu Comisia să fie anulați. De aceea susținem uh, punctul de vedere al raportoarei și respingem această propunere a Comisiei. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Brock. Herzlichen Dank, lassen mich kurz ein Bemerkungen machen. Ich bin Mulțumesc, doresc la rândul meu să fac o observație. Și eu, așa cum a spus uh, colegul din Polonia, susțin uh, crearea de posibilități suplimentare pentru IMM-uri, dar uh, nu sunt foarte limpezi avantajele care ar uh, apărea pentru IMM-uri în baza acestei uh, propuneri a Comisiei, pentru că în piața internă comună din Europa, orice întreprindere uh, egal cum este ea configurată structural, ar trebui să aducă beneficii pentru piața internă. Pericolele care există și la care s-au referit colegii în baza unor firme fantome care uh, au un sediu administrativ într-un stat și operează în alt stat, uh, cred că sunt reale și cred că uh, uh în felul acesta uh, anulăm de fapt și posibilitatea ca pe plan național să se participe prin uh, codecizie la aceste reglementări. Deci eu cred că s-ar putea întâmpla până la urmă ca aceste reglementări, dacă vor fi adoptate, să producă un gust amar și la nivelul statelor membre. Cred că ar trebui Comisia să revadă această propunere, să găsească alte soluții, nu uh, să continue să opereze pe această bază. Mulțumesc, domnul Mann. Ah, nicht. Ah, jetzt den Knopf gefunden. Mulțumesc. Eh, Hans Beck are dreptate. Ne dorim, de fapt, să fie înființate noi IMM-uri, dar nu în orice condiții. E ca și când am spune că ne dorim să avem multe locuri de muncă. Sigur, Uh, trebuie să uh, ne dorim multe locuri de muncă, dar care să nu fie locuri de muncă precare, ci locuri de muncă de calitate. Dacă acum se vor înființa un număr uh, uriaș de IMM-uri care sunt de fapt one man sau one woman, um, SRL-uri cu un singur asociat, asta nu este neapărat o garanție că lucrurile vor evolua într-un sens pozitiv. Dacă te poți înregistra cu un SRL prin internet și după aceea nimeni uh, nu poate să-ți controleze activitatea, mi-e teamă că până la urmă drepturile lucrătorilor vor fi călcate în picioare. Ne-am dorit că atunci când am elaborat directiva privind detașarea lucrătorilor să respectăm niște standarde europene egale pentru lucrătoare, pentru lucrători, nu ne dorim acum anularea sau încălcarea acestor prevederi. Sigur, ne dorim o economie de piață socială, dar nu înființarea unor SRL-uri pe bandă rulantă care să desfășoare după aceea o activitate eh, necontrolabilă care eh, să creeze eh, haos. Deci, eh, câteodată, juriștii eh, gândesc eh, mult prea tehnicist și nu văd și efectele asupra economiei. Am avut și eu discuții cu reprezentanți ai IMM-urilor, cu reprezentanți ai sindicatelor. Până la urmă, ei toți au spus că o reglementare ca cea care ni se propune acum ar trebui respinsă. Mulțumesc, domnul Perinski. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea doar să adaug câteva idei, pentru că, da, suntem chiar, e o mare dezamăgire când vedem o astfel de propunere ca apare din partea Comisiei. Această dezamăgire a mea vine și din faptul că uh, la momentul în care au avut loc audierile viitorilor comisari, am avut atunci ocazia să îl întrebăm pe domnul Dombrovski exact pe această temă, pe acest subiect. Și ehm, l-am întrebat pe această temă, i-am, dacă este conștient de riscurile unui astfel de dispozitiv de uh, companie de o singură persoană. Bun, la momentul respectiv viitorul comisar nu se pregătise pe subiectul ăsta, era puțin surprins de întrebare, însă uh, a declarat atunci, s-a angajat că uh, va merge să studieze problema și că va încerca să uh, uh, o trateze așa cum se cuvine. Ei bine, acum domnul Brock propune să cerem comisiei să restudieze problema, să-și facă temele, dar uh, mi se pare că totuși aici avem o, o mică problemă. Un acept, anumite aspecte sociale în această economie de piață lipsesc și nu știu, poate că poate nu e suficient să cerem comisiei să mai lucreze la dosar. Thank you for this discussion. Vă mulțumesc, spune președinta, pentru această dezbatere, iar acum vom uh, avea o scurtă întrerupere de ședință, pentru că în curând vom începe voturile. Doamna Tailoc. Mulțumesc colegelor și colegilor pentru sprijinul lor și uh, păstrez legătura cu colegii din Comisia Juridică ei vor analiza dimensiunea socială, uh, efectul, impactul asupra statelor membre, asupra condițiilor de muncă, asupra sistemelor fiscale din statele membre. Toate acestea nu au nicio legătură cu ideologia de stânga. Deci, nu de aceea uh, mă pronunț pentru respingerea propunerii, ci mai degrabă pentru că Uh, reprezentanții IMM-urilor cu care m-am consultat își doresc acest lucru. De fapt, propunerea comisiei uh, nu se referă doar la IMM-uri și marile concerne vor putea beneficia în mod legal de această prevedere. Deci, uh, grupul țintă nu este format doar din IMM-uri iar numărul SRL-urilor nou înființate nu ă, este deloc ă, specific pentru ă, condițiile de lucru pe care SRL-urile noi create le asigură. Deci, eu mulțumesc pentru acest schimb de opinii cu colegele și colegii. Este important să ne poziționăm deja, dar și Comisia Juridică își dorește un semnal clar din partea noastră. Uh, thank you. We'll have time for... Mulțumesc. Uh, și domnul acuz la uh, Direcția Generală Justiție poate să intervină, avem timpul necesar. Eh, eh, Mulțumesc, doamna președinte. E bine, da, eu uh, văd această situație, într-adevăr uh, există o anumită dezamăgire, dar și noi suntem dezamăgiți pentru că nu am reușit, n-am avut ocazia să prezentăm propunerea noastră așa cum s-a întâmplat în Comisia INCOS, spre exemplu pentru că mi se pare că există niște neînțelegeri pe marginea acestei propuneri pe care le-am fi putut astfel clarifica. Asta inclusiv un anumit număr dintre, din problemele la care s-a referit doamna raportoare. Noi suntem uh, foarte surprinși pentru că uh, în timpul uh, muncii pregătitoare, am găsit niște justificări care, iată, nu se regăsesc acum, mai ales când ne referim la această problemă a înregistrării. Propunerea noastră arată clar că uh, în statul membru unde se realizează înregistrarea, acel stat controlează procesul, deci nu există loc lăsat pentru înființarea de firme fantomă uh, pot fi proceduri de verificare foarte uh, sigure și în mediul online. De, deja există în 16 uh, state membre. Iarăși, în ce privește um, politica de taxare, iarăși, despre ce este vorba în această propunere? Deja de uh, uh un anumit număr de ani, uh, Curtea Europeană de Justiție a, uh, a autorizat existența sediilor multiple. Deci, cred că și în și în țara din care provine doamna raportoare, astfel de regulă este permis. Deci nu cred că propunerea noastră problem, aduce cu sine vreo problemă nouă de taxare. Deci, acolo unde este profitul realizat, acolo se va aplica regula fiscală a țării respective. Deci nu aducem vreo schimbare negativă. Aș putea să reiau nu știu câte elemente, așa dar, sigur, mă tem că nu mai am timp, deci mă opresc aici. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim, spune președinta. Doamna Steinruck. Zum argument în legătură cu argumentul că această separare eh, a sediului cu posibilitatea de a avea un dublu sediu în două state Uh, ar fi acceptată în principiu. Da, și Curtea Europeană de Justiție în principiu acceptă posibilitatea dublului sediu, dar este totuși uh, limitată substanțial, pentru că acum se cere ca în statul membru în care s-a făcut înregistrarea să se plătească și impozitul și să fie respectată legislația muncii. Uh, aceasta este o problemă asupra căreia și noi în discuțiile noastre am atras atenția. Deci Curtea Europeană de Justiție și-a îmbunătățit din acest punct punct de vedere și și-a precizat uh, hotărârea. Uh, noi va trebui din acest punct de vedere să analizăm impactul asupra statelor membre. Thank you. We will not... Mulțumim. Deci urmează acum să ne pregătim pentru voturi. Ah. Okay, I have to repeat the timetable for a, dați-mi voie să precizez, spune președinta, și calendarul pentru acest raport. Data limită pentru amendamente pentru această este data de 4 mai la, la prânz. Examinarea amendamentelor 28 mai și apoi uh, adoptarea raportului pe 23 iunie și uh, adoptarea în Comisia Iure pe 15 septembrie. E bine, acum ne pregătim de voturi. Va fi o sesiune lungă de voturi. Ah S'il vous plaît. Doamnă președinte, înainte de a începe cu votul, aș vrea să fac o scurtă observație, chiar dacă sunt nou venit în acest Parlament și trebuie să mă obișnuiesc Uh, cu metodologia. Nu pot să accept ideea că lista de voturi uh, ne-a fost uh, trimisă abia cu 24 de ore înainte. Deci ieri seară la ora 21 am primit 120 de pagini listă de vot. Nu cred că este posibil. Trebuie să ne gândim cu toții dacă putem lucra serios în modul acesta, pentru că ceea ce votăm astăzi are o importanță deosebită. Domnul Martin. Madame le Président. Da, mulțumesc, doamna președintă. aș remarcă și din partea mea, pentru că, în plus, n-am primit aceste liste de voturi pentru punctul 8 din ordinea de zi. Secretariat. Poate că secretariatul ne-ar putea o pune la dispoziție să ne lămurească. to Mr. Martin. Uh, domnule Martin, spune doamna președintă. Doamna Anastasia Mitronațiu ar fi, a trebuit, a trimis în principiu încă de aseară aceste documente, deci ar fi trebuit să primiți și dumneavoastră. Uh, deci, în ce privește întrebarea în general de ce s-a întâmplat atât de târziu, ei bine, pentru că, da, discuțiile au continuat până în ultima clipă în sânul grupurilor politice și uh, încercarea aceasta de a găsi niște compromisuri. Deci, ce să facem? <laughs> Asta este viața politică, într-adevăr, în Parlament și uneori, da, uh, uh se merge până în ultima clipă cu această, cu de negocieri, dar sperăm că vom reuși totuși într-un fel sau în altul să parcurgem aceste liste de voturi. Deci avem multe, avem timp destul de puțin. Domnule Man, doriți să interveniți? Doamnă președinte, cred că ar trebui să luăm în serios aceste observații ale colegilor. Dacă ne gândim la raportul lui Marian Harkin privind TTIP-ul, fiecare din noi a primit mii de e mail Dacă acum încercăm să trecem uh, prin uh, toate aceste amendamente la galop, atunci degeaba am făcut asemenea eforturi să ajungem la soluții de compromis. Dacă acum nu reușim să controlăm lucrurile, să stăpânim conținutul, atunci cred că greșim. Ar trebui să amenințăm votul la acest raport Harkin pentru următoarea ședință. Aș vrea să știu clar ce prevede fiecare amendament de compromis ca să știu dacă votez pentru el sau nu. Nu e posibil să amânăm? Nu, din păcate, foaia de parcurs nu ne permite să operăm asemenea modificare. Deci trebuie să decidem. Sigur, grupurile politice trebuie să se străduiască ca toți membrii din grupul acela să cunoască până la urmă conținutul amendamentului de compromis pentru a ști cum votează. Așteptăm în continuare sosirea în sală a unor membri, dar dar mai dau și domnului Broc șansa de a spune câteva cuvinte. Uh, cred că uh, este o zi uh, care este data finală pentru decizia Comisiei INTA pentru că doar acela este momentul decisiv pentru a putea spune dacă va fi târziu sau nu știe secretariatul când se află votul pe agenda Comisiei INTA. It's May the 7th. Este vorba de 7 mai. Deci noi nu avem o întâlnire a acestei comisii înainte de 7 mai? Nu sunt sigură, dar cred că ar trebui să încheiem problema votului până pe 15 aprilie. Atunci trebuie să transmitem Comisiei INTA votul nostru. Deci lucrurile nu se află în clipa de față în mâinile noastre. Doamna, dar eu. Când este eh, termenul limită pentru INTA? Este 15 aprilie? termenul limită pentru a prezenta amendamentele votate de noi? Nu știu dacă am înțeles corect întrebarea dumneavoastră. Votul în INTA va fi pe 6 sau 7 mai. Când avem noi următoarea reuniune a Comisiei? De ce să nu uh, amânăm votul până pe 16? Îmi pare rău, dar nu putem schimba deadline-ul pe care ni l-a ă, propus INTA schimbarea, ă, ba da, ă, se poate, chiar dacă întârziem cu o zi, nu este o nenorocire. Da, da, este o chestiune la latitudinea comisiilor, deci se poate discuta. Dăm cuvântul doamnești. Also wir haben Termenul este prevăzut pentru astăzi să votăm, iar uh, foaia de parcurs a fost stabilită la reuniunea coordonatorilor și doar pentru că au existat probleme de comunicare interne într-un singur grup politic, nu cred că trebuie să modificăm foaia de parcurs în ce privește votul nostru, pentru că grupul meu politic a fost în stare să discute și să comunice rezultatele finale colegii care au experiență știu că uneori este uh, necesar să uh, folosești uh, și ultimul minut de care mai dispui în grupurile politice pentru a șlefui anumite prevederi. De aceea noi insistăm să votăm astăzi. Uh, we'll start the voting. Deci vom începe sesiunea de votare cu uh, proiectul de raport uh, al doamnei Marian Harkin. Amendamentul 107 este retras. Vom începe cu amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. The vote is over. Votul este deschis. Votul s-a închis. Votul este în continuare deschis. Nu, se corectează, doamna președinte, s-a închis. Are cineva o problemă cu cartela de vot sau ce se întâmplă? Repetăm acest vot electronic. Do you? Do you tell me to open it again? It was 26, 25. Yeah. Uh, we'll start from scratch. Reîncepem de la zero amendamentul 6. Pentru votul este deschis. Votul este acum închis. Este o mică problemă, sunt două voturi în plus de la PPE și două în plus și de la socialiști. Este încă un vot prea în plus undeva. Bine, se respinge la diferența de un vot. Amendamentul 7 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm electronic. Votul s-a închis. Avem un vot în plus de la PPE. Ei bine, este respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum direct la compromisul B. Nu, vă rog să mă scuzați, se corectează președinte. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic, votul s-a deschis, votul s-a închis, PP e un vot în plus, noi în regulă acum, se respinge. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm electronic, votul s-a deschis. Suntem la amendamentul 25, votul este deschis, votul s-a închis. se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul 28. Votul este deschis. Votul s-a închis. PPE-ul iarăși un vot în plus. Da, știți eh, despre cine este vorba. Se adoptă. Amendamentul 29. Pentru? Scuzați-mă, spune președinte, trecem la compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul C. Votul este închis acum. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu un vot diferență. Și acum trecem la amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul E. A, doriți să verificăm 55? Bine, verificăm. Votul s-a închis. Da, este respins. Revenim compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum mergem la amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 68. Votul s-a închis. PP-ul are un vot în plus. Da, nu contează. E, se adoptă amendamentul. Nu, no, mă scuzați, spune președinte. Trecem acum la compromisul F. Pentru potriva țineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 79. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 81. Votul s-a închis. Se respinge. 82 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 80 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 80. Votul este deschis. Iar acum pp ul iarăși un vot în plus noi. Acum este în regulă. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 96 pentru împotrivă. Abține. Se respinge. Verificăm 96. Votul e deschis. Votul e închis acum se respinge. Amendamentul 97 nu, devine caduc. Trecem la amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 99. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amen. Iar acum Amendamentul 107 a fost uh, retras, cum spuneam, deci acum compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm compromisul I? Votul e deschis. Votul s-a închis acum. Se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 124 și 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 124 și 125. Votul e deschis. Votul s-a închis. Sunt respinse. Trecem la compromisul J. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 141. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abține se respinge. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 147. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă la un vot diferență. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul e deschis, votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri este respins. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri este respins. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm la 153. Votul s-a închis. Se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Votul s-a închis. Nu, este respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri. A, vă rog să mă scuzați, spune președinte, devine caduc. Așa că trecem la 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri este respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri este respins. Iar acum, da, domnule Broc. I would like... Aș uh, dori să mă refer la ceva care eventual a fost uitat la amendamentul F, compromisul F. Se vorbește acolo despre dreptul statelor membre de a elabora legislație. Poate că ar trebui să prezentăm acolo dreptul statelor membre și al Uniunii Europene de a iniția legislație, pentru că și Uniunea are, este o sursă de, de drept și acest aspect n-a fost luat în considerație. N-ar fi o greșeală să ne excludem pe noi înșine din acest text? I think to take immediate... Poate că totuși uh, să acordăm un minut ca să fim siguri că garantăm acest drept și statelor membre și Uniunii Europene. Nu vi se pare logic? Voi da cuvântul doamnei Harkin, raportoare. Mulțumesc. Ceea ce facem acolo e să cităm din articolul 14 din tratat. E vorba de dreptul statelor membre de a legifera în ceea ce privește serviciile publice. Nu excludem pe nimeni prin definiție. Pur și simplu cităm din articolul 14 al tratatului. Some of these matters are part of EU legislation. For example, e vorba însă și de dreptul uh, de drepturi pe care îl are Uniunea Europeană de a iniția legislație în ceea ce privește depostarea de deșeuri, de exemplu. If you want to exclude our own rights, then do that. Yeah. Another reason for me to vote against. Me, Doamna Lambert. Doamna președinte, mi se pare că e un amendament oral pe care îl aducem după ce s-a făcut, după ce a avut loc votul. E un aviz pentru Comisia INTA. Sunt sigură că cei de acolo vor aborda problema, deci vă propun să trecem la vot. Thank you. We'll vote on the draft opinion. Atunci votăm proiectul de uh, aviz modificat. S-a deschis votul. De la PPE e o persoană în plus.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 doch unvorstellbar, welche Unsinn Sie hier anrichten. Punct de procedură. Am o întrebare pentru domnul Brock. Domnule Brock, vreți ca aceste comentarii să fie incluse în procesul verbal? <laughs> yes, we heard it, but you don't want... Am auzit, să cred că nu vă dori. Ah, ne facem că nu v-am auzit.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 Are you ready for the draft report? On the... Sunteți gata? E vorba de o propunere directivă a Parlamentului și Consiliului privind navigatorii. E vorba de modificarea unor directive anterioare. Amendamentul 39 a fost retras. Trecem direct la compromisul J. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. And then we go to, um... Trecem la amendamentul 10 și 42 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. We go to amendment 11. Amendamentul 11 și 43 care sunt identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 12 și 44 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 13 și 45 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 și 46, 4, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 5, amendamentul 16 și amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 8, amendamentele 17 și 51 pentru și peș 18, toate trei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pești 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Peș 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm considerentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Sorry. The vote was closed, so... Uh... Votul uh, se încheiase. Acesta este rezultatul.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 De la grupul Socialiștilor Democraților de Persoană în Plus s-a închis votul. S-a încheiat votul. <laughs> It's not the machine, it's, it's it. Cum vedeți, uh, nu e o problemă tehnică, chiar a fost respins. Peș 8. Nu aveți nicio șansă. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 9 e caduc. Trecem la amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abținere respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A fost votat împreună cu 34. Pe 12 nu trebuie votat. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul H pentru, împotrivă, obțineri se adoptă compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă Trecem direct la votul final. în 112 nu se votează. Amendamentul 110 e retras. Votăm acum proiectul de raport modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. And everyone has voted, so the vote is closed. S-a încheiat votul. 47 pentru, 5 voturi împotrivă. Acum decizia de pornire a negocierilor pentru proiectul de rezoluție legislativă pentru vot cu apel nominal, mă scuzați. The vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum decizia de a demara negocierile cu Consiliul, conform regulii 73. Electronic vote. The vote is open. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a încheiat. Oh. You got the 28 members you needed, 51. Iată că cei 28 de membri au votat pentru și ei. Felicitări, doamnei Moran Chartier. Yes, please, Madam Chartier. Madame la Présidente, permis... Aveți cuvântul, doamnă Chartier. Doamnă președinte, vreau să le mulțumesc din inimă tuturor raportorilor de la diferitele grupuri politice cu toții suntem uh, responsabili pentru acest succes. Mulțumesc! We'll now vote on the draft opinion on uh, the uh, FC. Acum, Fondul European de Investiții Strategice pentru și regulamentele de modificare. Au fost retrase două amendamente, amendamentul 238 și 284. Începem votul cu amendamentul 204 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul and the vote is closed. Yes, it's carried. Se adoptă. Compromisul și pentru, împotrivă, se adoptă. Amendment 215, uh, uh, those in favor, those against, uh, abstentions uh, rejected. Uh, Respins. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 217 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 218 pentru, e caduc. Trecem la 219 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 220 împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 220. S-a deschis votul. S-a încheiat. Uh, it's rejected. Este respins. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 231 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 14 s-a deschis votul. Acum s-a încheiat. And it's uh, carried. Uh, amendment 232, those in favor? Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul, ă, compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la amendamentul 245. 238 a fost retras, am anunțat la început. Amendamentul 245. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 248 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 253 pentru, împotrivă, abține respins. 250 și 50 pentru împotriva abțineri și adopt. 252 pentru împotrivă abțineri și adopt. 255 pentru împotrivă abțineri, respins. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 256 pentru, împotrivă, verificăm electronic acest amendament, s-a deschis votul. De la PP e o persoană în plus. Respins. Compromisul MA. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul N. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 259, 69, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 272 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. Și acum s-a încheiat. Se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 283. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 282. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 284 e retras. Trecem la compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 289 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 290 e caduc, urmează 291 pentru, împotrivă, abținere, respins. Amendamentul 292 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 292. S-a deschis votul, s-a închis. Este respins. Compromisul Q. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 299 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 300 pentru, verificăm 299. S-a deschis votul. S-a închis. Este respins. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Deschidem votul. Acum îl închidem. Respins. Amendamentul 301 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 302 pentru, Este 2 și 306 identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. 303 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Chis votul. Se adoptă. Amendamentul 304 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 305 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 307 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 308 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 309 e caduc. A, trebuie votat. Pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 310 pentru, e caduc. Acesta e caduc. Trecem la amendamentul 312. Pentru, împotrivă, abține, respins. Este 13 trebuie votat. Pentru împotriva abține respins. 316 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 315 pentru, împotrivă, abținere, respins. Amendamentul 314 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 317 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 318 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 319 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 320 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 320. And the vote is closed. And Încheia votul. Se adoptă. Compromisul R. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 325 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 326 pentru, împotrivă, abține, verificăm electronic. 326 pentru, votul este electronic, încheia votul. Se adoptă amendamentul 328. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul SA. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Mai bine îl votăm electronic. Hands. Uh, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Un vot clar pentru. Însă unii de dumneavoastră nu ați participat. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 334 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 336 pentru, potrivă, abțineri respins. 338 pentru, împotrivă, abține, respins. 341 pentru, împotrivă, abține, respins. 342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic amendamentul 342. Se încheie votul. Respins. Amendamentul 343 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 344 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic amendamentul 344. Se încheie votul. Se adoptă. Amendamentul 345 pentru, împotrivă, Abține respins. Amendamentul 346 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 347 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 348 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 349 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. 350. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 351. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 351. S-a deschis votul, ați votat. 351, îl verificăm. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 352. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 353 pentru, împotrivă, abținere respins. Amendamentul 354 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 354, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptă cu o majoritate clară. 355 e caduc, urmează amendamentul 356 pentru, împotrivă, abține, respins. 357 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 358 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm electronic atunci amendamentul 358. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 359. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 300. Deci, Amendamentul 360 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 361, votul pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 362 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 363. Pentru. Împotrivă. Abține Se respinge. 364. Pentru. Împotrivă. Abține Se respinge. 365 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 366, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 367 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 27. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Verificăm electronic amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, pagina 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm amendamentul 39? S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul BA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, să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 abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amende. Următorul amendament e cadu, Compromisul D pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Va trebui să indicați intenția de vot ridicând mâna, chiar dacă mai avem multe voturi. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 97. Și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se respinge. Amendamentul 100. Ați câștigat alegerile cel puțin ați câștigat vot. Amendamentul 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 117 voturi pentru. Nu devine caduc. 117 caduc. 115. Acum, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la pagina 29, amendamentul 136. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 nu, e caduc. Până la amendamentul 137. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că va trebui să verificăm electronic. S-a deschis votul. Unu trei șapte. S-a închis votul acum. Se adoptă. Amendamentul 138. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 139. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 139. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Verificăm. Verificăm 140. S-a deschis votul. Amendamentul 140, cine este pentru, rog să voteze, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul HA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 151. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 152. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm, verificăm 156, s-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, devine caduc. Mă scuzați, trecem la amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 168. S-a deschis votul și acum votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 169, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 173. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se adoptă cu un număr considerabil. Amendamentul Amendamentul 172. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. 172. S-a deschis votul se, se închide și se adoptă. Amendamentul 174. Cine este pentru? Mă scuzați, e caduc. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 182 pagina 34. doi. Ah, există colegi care au un alt număr de pagină. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 183, 84 și 85. Le votăm la un loc cine este pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 186 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, se respinge. 187. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 caduc, Trecem la 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 199. Caduc. Trecem la 200. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm proiectul de aviz astfel amendat. Va fi un vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu 35 de voturi pentru. A nu ați putut vota. Să repetăm votul. Bine, Am deschis votul. A votat toată lumea acum? Bine, închidem votul. 37 de voturi pentru, 6 împotrivă. Vă rog. Aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor care au colaborat în favoarea acestui document. A fost o procedură urgentată și vă mulțumesc tuturor pentru munca, efortul depus. Mulțumesc raportorilor, consilierilor, tuturor. We'll go to the draft opinion. Trecem acum la proiectul de aviz în ce privește evaluarea cadrului de guvernanță economică, bilanț și provocări. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 Nu, de, fe, de fapt compromisul D mai întâi. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Nu, corectează președinta, 23. Amendamentul Bine, ne-am, acum s-a lămurit. Trebuie întâi să votăm amendamentul 24, partea care ne-a rămas. Dacă sunteți pregătiți să, votim amend- să votăm amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Verificăm 24, votul e deschis, votul s-a închis. Un vot în plus la socialiști. Se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27. Trecem la compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 61. Se deschide votul. Votul este închis. și se respinge. Șaizeci trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Și cred că se respinge, da. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotriva, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aha, nu, verificăm aici la 79. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Urmează compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Scuzați-mă. Nu a fost respins, ci adoptat. Amendamentul 96 pentru. Împotriva abțineri este respins. Compromisul L pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru împotriva ține respins. 108. Verificăm 108. Votul este deschis. Votul s-a închis. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 121 și 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 și 124 împreună pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 139. Votul e deschis, votul s-a închis și se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 140. Votul e deschis. Votul este acum închis și se respinge. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi votul final privind proiectul de aviz așa cum a fost amendat. Votul este deschis. Ați votat cu toții, votul s-a închis și iată rezultatul. Este o problemă? Avem, uh, am avut, s-a spus un canal francez că să votăm cu, mâini, cu ridicare de mâini și asta a făcut că unii colegi s-au înșelat în, uh, dacă trebuie să reluăm uh, votul electronic, apel nominal, mulțumesc. Da, sigur că da, spune președinta. Votul se deschide acum și vot final pentru acest proiect de aviz. Și iar acum, deci spuneam, votul este deschis. Sper că a votat toată lumea. Închidem votul. și se adoptă cu o majoritate puternică. Yeah, Yes, are you ready? Da, sunteți gata să continuăm cum cu votul privind echipamentele personale de protecție? Are you all ready for the vote? Sper că sunteți cu toții gata pentru votul, proiectul de aviz privind echipamentele personale de protecție și începem cu amendamentul 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 178 devine caduc. Nu, se corectează doamna președintă. Nu, de fapt, amendamentul 178 îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Verificăm electronic 178. Votul e deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 181. Votul e deschis. Votul s-a închis și se adoptă. 182 pentru împotrivă abțineri și nu este acceptat. Verificăm 182. Votul s-a deschis. Votul este acum închis. Și este respins. Amendamentul 183 pentru, împotrivă, abțineri, prea puțini ridică mâinile, trebuie să re- reluăm. Pentru un 8-3, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un 8-4, pentru, um, scuzați, este la fel, deci votăm și un 8-4 și un 8-5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificăm 16. Votul este deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 189 și amendamentul 23 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Verificăm 190. Votul s-a închis acum și se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Eh, nu, vă rog să mă scuzați, spune președinta. Sigur că nu, e, este pedos. Amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 și 199 vot împreună pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis pe aceste două amendamente. 29 și 199. Votul s-a închis. și se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U. Nu, întâi verificăm 32. Votul e deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Compromisul U pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abținere, este respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 39. Votul este deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 44 a fost retras, amendamentul 213 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AA pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 și 219 pentru, și 220. Toate trei la un loc. Nu. Se corectează, doamna președintă, doar 47 și 219. Pentru. Împotrivă. cine se respinge. Acum 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 225-226 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 și 228 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 230. Votul este deschis. Votul s-a închis. și se adoptă. Amendamentul 56, 232 și 231 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 57. Votul acum s-a închis și se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2, 3, 8 a fost retras. Trecem la 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 am rezolvat deja. Nu, 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 68. Votul este deschis. Votul s-a închis se adoptă amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm la 241. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 72 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 242 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2, 4, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 78. Votul e deschis. Votul s-a închis și se adoptă amendamentul Următor este devine caduc. Trecem la 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 83. Verificăm electronic. Votul este deschis. Pe 83, votul s-a închis acum. Uh, and it's carried. Se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că va trebui să verificăm. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Adoptat. Amendamentul 86. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 86. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 86. 87. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 88. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 89. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 90. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93 e caduc. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că va trebui să verificăm amendamentul 105. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri, cred că va trebui să verificăm. 108. Se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AJ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru,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 abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva abținere respins. Amendamentul 119 pentru, împotriva, abținere respins. Amendamentul 120 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul fusese adoptat. Mai bine verificăm 121. Pentru O douăzeci. Verificăm. Prin vot electronic s-a închis votul. s adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 și 123 sunt retrase. Trecem la 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri,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 249 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă. Abțineri, verificăm prin vot electronic amendamentul 138. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul A. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm electronic 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 142 e caduc. Trecem la amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 144 pentru. E caduc. 145 nu, nu e caduc. Verificăm 144. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 145, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm electronic, însă nu era clar. Amendamentul 149. S-a închis votul. Se adoptă diferența de un vot. Amendamentul 150 pentru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 Amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 cu amendament oral, cuvântul 7 înlocui cuvântul 5. Așa cum apare textul comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum votăm proiectul de aviz modificat. S-a deschis votul, vot electronic. S-a încheiat votul. 49 de voturi pentru. I think that we have a... Cred că merităm pauza de prânz, nu? Vă mulțumesc, dragi colegi ne vedem în această după-amiază. Sper să veniți cât mai numeroși, deoarece vom avea o mini-audiere privind uh, sărăcia uh, în rândul copiilor. E important să participați uh, la această discuție. Ne vedem peste câteva ore și vă mulțumesc pentru acest maraton la care am participat cu toți. Doamna Mohan Shahir. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu e ușor să conduci lucrările la o astfel de sesiune de vot, trei ore, practic. Mai mult de trei ore. Ați făcut-o cu brio, deci de aceea vă transmitem toate mulțumirile noastre.